Okay, colleagues, uh, please um, take your... Dragi colegi, vă rog luați loc pentru a putea începe. Bine ați revenit din vacanța de vară. Mă bucur să vă revăd. Colleagues, we'll begin... Dragi colegi, haideți să începem. Colleagues, I'm going to make a, a number of... O să încep cu câteva comunicări. De îndată ce toată lumea se așează, o să vă ofer câteva informații cu privire la ordinea de zi de astăzi. Bun, deci o serie de comunicări cu privire la ordinea de zi de astăzi și apoi și câteva comunicări referitoare la situația sau criza refugiaților și migranților, astfel încât să avem o trecere în revistă a ceea ce s-a întâmplat și să putem începe discuțiile. O să încep deci cu comunicările referitoare la ordinea de zi. Avem niște modificări numărul 4.1 privind situația trialogului referitor la consolidarea anumitor aspecte privind prezumția de nevinovăție și dreptul de prezență la proces va avea loc la 9.20. Deja suntem în întârziere, o să încerc să grăbesc un pic lucrurile. Punctul 6, votul privind raport, proiectul de raport privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale pentru Italia și Grecia este amânat. Votul pe proiectul de aviz privind uh, uh, utilizarea dispozitivelor pentru avioane este amânat și punctele 11 și 12 de asemenea, sunt amânate. Directorul executiv Frontex trebuie să meargă în Grecia astăzi. Am vorbit personal cu el și ne-a spus că la următoarea reuniune ni se va alătura. Cred că înțelegeți uh, de ce a fost nevoie să fie prezent în Grecia. Deci, la următoarea reuniune va fi prezent pentru a ne um, prezenta situația la zi. Dragi colegi, câteva detalii cu privire la situația crizei migranților. Știu că sunt membri care doresc să intervină. Miercurea viitoare avem prezentarea State of the Union, care va fi în mare parte dedicată acestui subiect, însă Astăzi trebuie să hotărâm dacă vom avea o dezbatere suplimentară săptămâna viitoare pe criza refugiaților, hotărâre care va trebuie să fie luată până la prânz astăzi. În al doilea rând, pentru comisia noastră, coordonatorii um, se vor reuni luni pentru a hotărâ ce elemente doresc să Uh, discute în ceea ce privește criza și toate chestiunile suplimentare care au fost menționate. Deci reuniunea aceasta va avea loc luni, încă o dată. Și vreau să vă reamintesc, dragi colegi, că avem și reuniunea de pe 14, reuniunea Consiliului Jai, Jai și um, pentru a pregăti această întâlnire vreau ca coordonatorii să se axeze pe exact reuniunile suplimentare pe care vrem să le avem. Avem și votul pe mecanismul de relocare, relocare Vreau să ne asigurăm că avem suficient timp și spațiu pentru că ni s-a spus să ne pregătim pentru o reuniune libe extraordinară, dacă se va dovedi necesară, pentru a discuta poziția Consiliului cu privire la mecanismul de realocare săptămâna viitoare. Vreau să mă asigur că coordonatorii gestionează, controlează acest proces este foarte important să luăm în comisia noastră aceste hotărâri atent, metodic și să nu încurcăm prea mult lucrurile, pentru că este foarte important să înțelegem că deja avem un raport important pe migrație. Vom avea de asemenea pe 15 septembrie și pe 23 septembrie discuții importante deci e important să nu lăsăm deoparte sau să dăm o mai mică atenție acestor discuții așa de importante. O să mă întâlnesc, sper, cu comisarul săptămâna viitoare și sperăm că Parlamentul va fi reprezentat pe 14. Cam asta ca discuții suplimentare. Am vrut să vă informez, să vă ofer aceste informații pentru că vorbim despre un subiect extrem de relevant. Știu că există membrii și în cadrul grupurilor, dar și personal care se ocupă de aceste chestiuni și în statele membre și aici în Parlament. Dacă vrea cineva să intervină pe acest subiect sau dacă aveți alte anunțuri înainte de adoptarea ordinii de zi, vă rog, acum e momentul. Vrea cineva să intervină cu comentarii suplimentare înainte de adoptarea ordinii de zi? Cornelia Hans. să intervii, te rog. Vreau să spun ceva despre refugiați ca declarația grupului nostru, dar pot să fac asta și uh, după anunțarea ordinii de zi. Cum vă convine, aș putea și acum să intervin. Acum, pentru că aș vrea să discutăm acest punct înainte să adoptăm uh, ordinea de zi, referitor la refugiați. Este după cum urmează. Mi se pare, în primul rând, pozitiv faptul că uh, de la bun început cădem de acord asupra unei proceduri. Nu cred că este momentul în care uh, ar trebui să ne facem reproșuri între statele membre. Cred că asta nu ne duce cu nimic mai departe. Cred că trebuie pur și simplu să abordăm uh, cu calm și obiectivitatea, obiectivitate problema refugiaților. Uh, imaginile care au circulat uh, de-a lungul verii, peste tot, um, incendii împotriva um, căminelor în care erau cazați um, solicitanții de azil, refugiații și uh, proteste și așa mai departe. Și întotdeauna avem câte o țară care este în centrul atenției, dar trebuie să vedem că imaginea de ansamblu ne arată că aproape toate statele sunt afectate. Uh, și nu ajută la nimic doar să facem reproșuri. Însă avem nevoie de o dezbatere serioasă, obiectivă. Trebuie să discutăm despre concepte, trebuie să discutăm despre consensul de care avem nevoie în Parlament și în Uniunea Europeană în orice caz. Există câteva chestiuni care sunt urgente, mai ales în ceea ce privește pe copii. Uh, copiii uh, sunt într-o situație catastrofală și trebuie să acționăm cât se poate de rapid Grupul nostru sprijină uh, să ducem o dezbatere cheie săptămâna viitoare și sprijinim uh, pe termen lung propunerea președintelui, uh, președintelui comisiei noastre și anume um, ca coordonatorii luni să dezbată pentru a vedea cum putem să acționăm în următoarele luni. Ar urma să cădem de acord asupra mai multor subiecte în primul rând, o analiză a situației generale a refugiaților, apoi măsuri imediate în Uniunea Europeană, inclusiv uh, măsuri financiare pentru a îmbunătăți situația, apoi o discuție privind legislația europeană. Chiar și doamna cancelar germană a spus că sistemul Dublin este problematic, deci trebuie să găsim un acord. Și al treilea este punctul referitor la Uh, menținerea liberei circulații. Acesta este rugămintea mea uh, să discutăm aceste trei subiecte. Mi-aș dori ca și ceilalți coordonatori să vină cu propunerea să încât să știm exact ce discutăm. Mulțumesc. Trebuie ca propunerile să fie prezentate luni la reuniunea coordonatorilor pentru că avem și voturi la 9 jumate, deci aș vrea să grăbesc un pic lucrurile acum. Bun, mulțumesc și uh, pregătim asta pentru luni. Acum urmează comunicările președintelui. Vreau doar să prezint uh, articolul 205 în ceea ce privește coordonatorii. Juan Fernando López uh, Aguilar, grupul SND, a primit uh, raportul privind combaterea fraudei, interesele financiare, UE și Silvia von Kaufmann din partea socialiștilor, care a fost numită raportor pe propunerea de regulament pentru Parlamentul European privind stabilirea unui format uniform pentru vize. Teresa Jimenez Barrio, PPE, raportor pe decizia Consiliului privind nu o să încerc să citesc tot titlul, pentru că este foarte lung, e vorba despre niște denumiri științifice, dar le aveți uh, cu toții înscris. Cred că e cel mai lung titlu de raport pe care l-am văzut vreodată. Apoi domnul Michael Bonney din partea PP-ului, care a fost numit raportor Din nou, titlul este unul științific și foarte lung, după care decizia, proiectul de decizie a Consiliului pe măsuri de control, Sophie Invelt Alde, raportor pe un raport de inițiativă pentru crearea mecanismului UE pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale, Ian Albrecht de la Verzi, raportor de aviz pe o recomandare către Comisia Europeană privind negocierile pentru TISA și domnul Michael Boni din PPE a fost numit raportor de aviz pe piața, în pachetul privind piața unică digitală și domnul Udo Voi de la Neafiliați, raportor de aviz pentru adecvarea cadrului legislativ pentru consumatori pentru sfera legislativă. Sunteți de acord cu recomandările coordonatorilor? Bun, avem aprobarea dumneavoastră. În ceea ce privește timpul de vot, propun pe ambele voturi să avem vot electronic. Deci vă rog să aveți cartelele de vot pregătite. Înainte să trecem la voturi, aș vrea să vă ofer câteva informații cu privire la trialogurile noastre. Încep cu raportorul Caterina Cilici privind prezentarea situației actuale în ceea ce privește garanțiile procedurale pentru copii suspecți în investigații penale. Pe 14 iulie a avut loc o discuție. Catrina, dacă vreți să ne oferi câteva informații cu privire la trialog, te rog. Mulțumesc, Claude. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 14 iulie anul trecut, eh, anul acesta a avut cea de-a patra reuniune a trialogului prima sub președinția luxemburgheză și aș vrea să mulțumesc pentru spiritul de colaborare pe care l-am constatat încă de la început și pentru implicarea pe acest subiect, pentru a căuta soluții care, având în vedere pozițiile Parlamentului, ar putea să ducă la o uh, structurare în termen scurt a textului ideea fiind să reușim să definim textul în măsura posibilului în această toamnă sau oricum uh, în acest semestru. Toate părțile care au participat la trialog au avut o abordare constructivă bazată pe Uh, discuțiile care au avut loc în reuniunile tehnice și bazate și pe indicațiile și sprijinile, pe, sprijinul pe care l-am primit din partea raportorilor din umbră, cărora le mulțumesc. Nu o să intru în detalii tehnice, evident, dar vreau să vă spun în linii mari care au fost acordurile la care am ajuns pe câteva puncte importante pentru garanțiile în ceea ce privește minorii implicați în proceduri penale. Un aspect semnificativ din punctul meu de vedere a fost definiția uh, prezumției minorității, vârstei minore, unde se stabilește, trebuie să se stabilească cu exactitate vârsta persoanei. Un alt punct important pe care s-a ajuns la un acord a fost dreptul la informare. În acest sens, discuțiile au fost destul de detaliate, însă la finele lor am ajuns la o soluție care, după părerea mea, permite eh, ca persoana în cauză să primească toate informațiile eh, diferențiate pe etape, astfel încât să nu fie supraîncărcare de informații și se, se subliniază informațiile privind drepturile care trebuie să fie transmise minorului, respectiv în fiecare fază a procesului. Apoi, un alt element important, situația minorului, au fost stabilite modalități, conținut, obiective. Acestea ar fi elementele cele mai importante pentru că permit să se identifice măsurile și sancțiunile adecvate persoanei în cauză. Un alt punct pe care au avut loc discuții intense are legătură cu uh, examinarea medicală. Discuțiile pe acest punct au fost din nou destul de uh, consistente pentru că din partea Consiliului au fost rezistențe în ceea ce privește propunerea Parlamentului care extindea foarte mult dreptul acesta la examinarea medicală. Deci s-a eliminat trimiterea mai amplă la îngrijiri medicale, însă cred că și aici am reușit să ajungem la o bună soluție de compromis, pentru că a fost păstrat principiul că minorul în cauză, privat de libertatea personală, are dreptul la orice asistență medicală necesară, nu doar la asistență în caz de urgență. Deci zic eu că am ajuns la un bun punct de echilibru. Și, după părerea mea, acum urmează să se definească compromisul final pe anumite articole, printre care uh, unul pe care îl consider important referitor la formarea specializată a tuturor celor implicați în uh, cadrul acestor proceduri penale unde sunt implicați minori. Prin urmare, am reușit să eliminăm toate aceste probleme și mai rămân câteva puncte controversate dreptul la asistență din partea unui avocat și um, domeniul de aplicare al directivei din perspectiva punctului inițial și final și din perspectiva tipului de infracțiuni. Însă sunt optimistă că dacă vom continua să colaborăm cum am făcut-o până acum în cadrul trialogului, mai ales sub președinția luxemburgheză, vom reuși ca și în aceste cazuri să ajungem la o bună soluție de compromis și să avem un text final cât mai repede. Asta ar fi foarte pe scurt, dar sigur vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări sau vreți să mai ofer clarificări. Mulțumesc! Mulțumesc, Caterina, pentru această prezentare foarte concretă. Uh, nu mai avem timp, așa că trecem mai departe și vorbim despre condițiile de ședere și intrare pentru uh, cetățenii statelor terțe în scopuri de cercetare și așa mai departe. Cecilia, dacă vrei să ne oferi informații cu privire la trialog. And, uh, good morning. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Mă bucur să mă întorc uh, Sper că vara a fost uh, odihnitoare, mai ales pentru noi, domnule președinte, pentru că avem o toamnă dificilă înaintea noastră. Uh, mă bucur așadar să vă revăd pe toți. Pe 16 iulie am avut al, tre al treilea dialog, uh, trialog referitor la șederile în scop de cercetare și științifice și așa mai departe. Atmosfera de lucru a fost una pozitivă, de cooperare, toate cele trei instituții își doresc să finalizăm acest uh, dosar până la finalul acestui an. Și cu toții suntem convinși că acest dosar va fi în beneficiul fiecărui stat membru și va duce la competitivitatea Uniunii Europene. Am relansat discuțiile privind domeniul de aplicare al directivei și am decis că acest lucru se va negocia la următorul trialog, pentru că este un subiect uh, mai uh, sensibil. Am fost de acord asupra chestiunilor ce țin de um, candidatura pentru vize, uh, prezentarea documentelor într-o limbă oficială, procedura de preaprobare, resurse suficiente pentru persoana care uh, depune solicitarea, definirea transparenței și a membrilor familiei. Uh, este, sunt realizări bune. În ceea ce privește articolele privind motivele de respingere și nerenoire, am făcut foarte multe progrese, dar mai rămân unele elemente nerezolvate. Mm, și nu în ultimul rând, articolele, articolul 18.2f referitoare la o motivare suficientă uh, și anume dacă mm, țara crede că persoana respectivă ar putea să rămână pentru alte scopuri Uh, noi considerăm că uh, este prea, se oferă prea mult spațiu de manevră de aplicare arbitrară. Apoi uh, mai trebuie discutate testele de piața muncii și mobilitatea internă pentru studenți. După trialog, la câteva zile, am fost la reuniunea Schifa informală de la Luxemburg, și am avut oportunitatea de a, duce, de a discuta bilateral cu membrii din mai multe state membre. Cred că vreo opt um, ședințe am avut cu reprezentanții statelor membre. A fost o bună oportunitate de a discuta cu statele membre, dar și um, personal uh, pot să spun că uh, mi-a crescut afecțiunea pentru Luxemburg și mai ales pentru Schengen. Deci a fost un exercițiu pozitiv. Următorul trialog va avea loc pe 29 uh, septembrie și îl aștept cu nerăbdare. Și aștept uh, cu nerăbdare și colaborarea cu raportorii din umbră. Până acum ea a fost foarte pozitivă și sunt convinsă că va continua la fel. Mulțumesc, Cecilia. Dragi colegi, cel puțin o persoană a felicitat cuvântul, dar la fel ca și până acum, n-aș vrea să acceptăm întrebări pentru că avem voturi la 9.30 și trebuie să respectăm acest timp. Și mai avem o prezentare a unui trialog care nu este pe ordinea de zi, dar care trebuie totuși să fie făcută din partea lui Natalie Grisbeck, referitor la directiva privind prezumția de nevinovăție. Natalie, dacă pot să ne oferi câteva informații. Mulțumesc, domnule președinte, și um, bun venit tuturor după aceast, aceste vacanțe odihnitoare. Așadar, în ceea ce privește directiva privind prezumția de nevinovăție, în noiembrie 2013 Comisia a publicat pachetul legislativ privind dreptul procedural, care conținea, printre altele, această propunere de directivă. În decembrie 2014 Consiliul și-a adoptat poziția generală la această directivă și în martie 2015 Comisia noastră a adoptat cu o largă majoritate poziția pe acest text. Am început rapid uh, trialogurile, atmosfera de lucru a fost una pozitivă uh, și la negocierile între noi toți pentru a face progrese pe acest uh, text. Au avut loc uh, două trialoguri sub președinția letonă. La primul uh, trialog, uh, stilul clasic, am trecut în vedere, fără a intra în detalii, cele 14 articole ale directivei. La al doilea trialog am abordat articolele 1 până la 5 și am făcut progrese, am găsit unele acorduri, printre altele la articolul 3, uh, care se referă la prezumția de nevinovăție, uh, aplicarea temporală a directivei, articolul 2, dar mai rămân unele puncte la care trebuie să lucrăm, de exemplu, privind inversarea uh, sarcinii probelor în articolul 5. Uh, domeniul de aplicare personal și material, articolul 2, sau apoi um, în ceea ce privește persoanele suspectate la articolul 4. Am continuat în prima zi a președinției luxemburgheze pe 1 iulie și am continuat cu următoarele, următoarele articole. Am făcut câteva progrese și aici, la articolele 6 și 7, însă negocierile sunt în continuare dificilă în ceea ce privește articolul 6, dreptul de a, pă, de a nu se exprima, apoi în ceea ce privește um, probele obținute încălcând dreptul de a nu se exprima, procedura în absenția, articolul 8. Sunt în continuare punctele la care va trebui să lucrăm. Vreau să mulțumesc pentru prezență și implicare la această negociere a raportorilor din umbră. Pe 17 vom avea un al patrulea trialog și vom uh, vedea care și vom discuta aceste puncte care rămân, mai ales dreptul de a nu se exprima, domeniul uh, de aplicare, procedura în absență și așa mai departe. Apoi uh, mai trebuie să se discute și despre inadmisibilitatea probelor. Uh, bineînțeles, dacă colegii au întrebări, le stau la dispoziție. Mulțumesc. At all, uh, Natalie, that is what a trilogue report back is for. That is what a trilogue. report... Da, mulțumim. Pentru asta și avem nevoie de prezentările rezultatelor trialogurilor. Și le mulțumesc uh, colegilor care au ascultat, uh, pentru că este vorba de activități foarte importante. Mulțumesc încă o dată. Avem puțin uh, gălăgie în sală, dar cred că pentru că urmează un vot și toată lumea tocmai a revenit. Dacă Vă instalați, trecem la vot. Va fi vorba numai de vot electronic, am să vă rog să aveți cardurile de vot. Uh, este cineva care nu are cartela de vot? Toată lumea are în regulă. Okay, colleagues, if you're ready, we can... În regulă, stimați colegi, dacă sunteți pregătiți, putem trece la vot privind uh, în primul rând uh, dronele, utilizarea în siguranța sistemelor de aeronave pilotate la uh, distanță, raportor Soraya Post. Toată lumea este pregătită? În regulă. Cei care nu participă la vot sau care nu sunt instalați sunt rugați să se instaleze pentru că vom începe votul. Can you be seated? Can you be seated for the vote, please? Okay. Let's move to the vote. Uh... Trecem la vot. Deci votul este în totalitate electronic. Compromisul 5. S-a deschis votul. Mi-aștept uh, cardul. Vă rog să mă calculați cu ceilalți membri SND. Mai este cineva care nu are cartela. Okay, good. Okay, let's move on to... No, no, we have to restart. We have to close the vote and restart. Okay, apparently we have to restart. Se pare că trebuie să reîncepem. Deci reîncepem votul. Bun. O luăm de la început. Toată lumea așa are cardurile electroni, electronice, toată lumea este pregătită pentru vot. Bună dimineața, Frank! You have to ask again. Yeah, yeah. Okay, we're going to open the vote and. Uh... Bun, deci vom uh, redeschide votul. Am înțeles că nu toată lumea a votat. Dacă toată lumea toată lumea este rugată să fie în sală, să-și folosească cartela de vot și să fie trează. Începem cu compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. Îmi cer scuze, spune președintele. Amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 13. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul se adoptă. Compromisul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la considerente. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2, vot pe părți, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge a doua parte din compromisul 2, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. Cine... Uh, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 12 acum s-a deschis votul. Doisprezece. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 17 este un amendament oral. Se înlocuiește cuvântul legitimacy, legitimitate cu necessity, necesitate. Dacă nu există obiecții, votăm amendamentul oral. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Și votăm 18 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Îmi cer scuze, dragi colegi, trebuie să votăm din nou amendamentul 18. Amendamentul 18 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Acum votăm textul așa cum a fost el modificat, votul final, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări raportoarei. Trecem acum direct la amendamentele bugetare. Peter Niedermüller, începem cu amendamentul 5916. Bun, continuăm. Deci 5916 s-a deschis votul. Dragi colegi, poate că există o confuzie. Începem cu amendamentele bugetare. Are toată lumea lista de vot corectă? Aștept să căutați lista corectă cu amendamentele bugetare. Începem cu amendamentul 5916. Suntem cu toții pe aceeași pagină? Deschid votul din nou. Este un vot important, deci nu vreau să ne grăbim prea mult. Deci, amendamentul 5916. S-a deschis votul. Nu a fost niciodată închis. adopted. Um... Se adoptă. 5918. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 5946. Votul este deschis. S-a închis votul. Se adoptă. 5947. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 5919. Vot e deschis. Se închide votul. Se respinge. 5, 9, 8, 7. Vot e deschis. Se închide votul. Respins. 5, 9, 9, 1, Deschidem votul. Închidem votul. te respinge. 5986, te deschis. Închidem votul. Se respinge. Trecem la 5972. Te deschis. Închidem votul. Te respinge. 8. Deschidem votul. Se închide votul. Respins. Compromisul A. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. cinci nouă doi doi Urmează 5922. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Cinci, nouă, opt, trei. Deschidem votul. 5983. Închidem votul. Se respinge. 5982. Vot deschis. închis. Se respinge. 5, 9, 2, 3. Votul deschis. Votul este închis. Respins. 5, 9, 2, 4. Votul deschis. Închidem votul. Se respinge. Compromisul B. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 5970. Deschidem votul. 5970. Deschidem votul. Ca să, să fie clar, suntem la amendamentul 5970. Votul rămâne deschis până s-a lămurit toată lumea, da? Bun, închidem votul atunci. Respins. Urmează amendamentul 5979, votul este deschis. Cinci, nouă, șapte, nouă. Închidem votul. Respins. 5940. Botul este deschis. Închidem botul acum. Se adoptă. 5945. Închidem votul. Închidem votul. Respins. 5968. Deschidem votul. Se închidem votul. Respins. 5988. Deschidem votul. Votul este închis. Respins. 9. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 5, 9, 2, 6. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 5949. Votul este deschis. Vot este închis. Se adoptă. Trecem la compromisul C. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Cinci nouă cinci unu. Pot este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 5952. Votul e deschis. Închidem votul. Se adoptă. 5953. Deschidem votul. Se închide votul. Se adoptă. 5990. Votul e deschis. Se închide votul. Se respinge. 5904. Vă te deschis. Votul este închis. Se respinge. Cinci nouă cinci patru. Votul este deschis. Închide votul. Se adoptă. Urmează amendamentul 5969. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 5955. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Cinci nouă zero cinci. Votul este deschis. Îmi cer scuze, colegi, nu e 5905, este 5928. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 5929, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 5942. Votul este deschis. Închide votul. Respins. 5953. Votul este deschis. 5943. Închide votul. Respins. 5944. Votul este deschis. Se închide votul. Respins. 5956. Votul este deschis. Închide votul. Se adoptă. Și acum și am ajuns la sfârșit, stimați colegi, cu lista de vot. colleagues, we go straight to the draft. Stimați colegi, trecem direct la proiectul de aviz, amendamentul 3. Votul este deschis. Închide votul. Respins. Amendamentul 1. Votul deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 2. Votul este deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 4. Votul e deschis. Botul e închis. Respins amendamentul 5. Votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 7. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 8. Deschide votul. Votul este închis. Respins. Amendamentul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 9. vote deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 10. Votul este deschis. Votul se închide. Se adoptă. Amendamentul 11. Votul e deschis la 11. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul A. Votul e deschis. Votul e închis. Compromisul A. A. Votul e închis, acum se adoptă. Trecem la aliniatul 5. Aliniatul 5 în formă modificată, votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă. Nu, respins, îmi cer scuze. Se respinge. Trecem acum la aliatul 5, amendamentul 16 și amendamentul 17 identice. Votul e deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 19, vot deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 18, votul deschis. Votul închis. se respinge. Amendamentul 20. Votul este deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 21. Votul e deschis. Votul e închis. Se respinge. Amendamentul 22. Votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 23. Votul e deschis. Votul e închis. Respins. Amendamentul 24. Votul e deschis. Votul închis. Te respinge. Amendamentul 25. Votul e deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 26. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 27. Votul deschis. Închide votul. Se adoptă. Amendamentul 28. Votul deschis. Votul închis. Se adoptă. Și 29. Votul deschis. Votul închis. Se respinge. Votul final. Votul e deschis. Închidem votul. Se adoptă cu majoritate considerabilă. Felicitări colegului Peter Niedermüller. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru activitatea de votare din această dimineață, care, iată, tocmai s-a încheiat. A short announcement to make. Thomas Ciudoschi are un scund anunț de făcut. Dragi colegi, Dragi colegi, îmi cer scuze, vă mulțumesc pentru atenție. Peter, vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Astăzi e ziua lui Peter, prin urmare felicitări. La mulți ani, Peter! Îți spun și în limba ta. Da, mulțumim foarte mult pentru această intervenție.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 And you no it was the one I missed. It. No, no, you never missed, but, but I proposed again to, uh, to organize uh, a Libre working group after the... Colleagues, um, if we could... Colleagues, if we could please settle down, we need... Dragi colegi, haideți, luați loc, vă rog, pentru că trebuie să trecem mai departe pe ordinea de zi. E important să parcurgem toate punctele pe care le-am stabilit pentru astăzi. Mai ales restul colegii, cei, acei colegi care doresc să rămână la discuții, vă rog luați loc. Dacă vreți să discutați între dumneavoastră, poate mai în spatele sălii, vă rog. Punctele de la 13 la 19 ar fi următoarele. Dragi colegi, vă rog, discuțiile. Mulțumesc încă o dată, Thomas. Bun avem două aspecte referitoare la politica comună de viză, reciprocitate și suspendarea regulamentul 5201 public, pe care Comisia a publicat un raport și apoi și uh, continuarea discuțiilor referitoare la acordurile de facilitare și liberalitate a vizelor, mai ales pentru Balcanii de Vest. Avem și raportul privind uh, situația cu Georgia și Ucraina în discuție, după care prezentarea comisiei și dacă vă liniștiți, cred că o să putem chiar să-i și ascultăm. Dragi colegi, haideți să facem puțină liniște. Deci, punctul de vedere al Comisiei cu privire la evoluțiile pe acordurile internaționale cu Peru și Columbia. Știu că toată lumea tocmai s-a întors din vacanță și e, dispus, e deschisă spre conversații cu colegii, dar haideți să facem liniște. Și avem și cerințele referitoare la acordurile internaționale. Parlamentul trebuie să fie informat imediat cu privire la toate etapele procedurale. Vreau să vă reamintesc în acest context că jurisprudența recentă a Curții de Justiție, Parlamentul versus Consiliu pe acordul cu Mauri, insulele Mauritius în ceea ce privește transportul, a arătat clar că uh, informarea corectă a Parlamentului este o cerință procedurală esențială și dacă nu este respectă, respectivul document devine nul. Deci dreptul la informare nu se limitează doar la solicitările care vin din partea Parlamentului, ci celelalte instituțiile sunt obligate să aibă inițiativa de a informa Parlamentul. Reprezentantul Comisiei ne va oferi câteva informații, după care dumneavoastră puteți interveni cu întrebări și comentarii. Domnul Nilsson din partea Comisiei, dacă nu mă înșel, nu, domnul Palman. Ambii domn sunt aici. Bun. Cine dorește să intervină? Domnul Palman. Da, mă numesc Dili Palman și sunt uh, adjunctul unității pentru, pentru vize. Alături de mine, colegul Nilsson se ocupă de alte dosare. Eu mă ocup despre reciprocitatea, de reciprocitatea vizelor și acordurile internaționale. O să ofer câteva informații referitoare la reciprocitatea vizelor, dacă sunteți de acord, după care vorbim și despre acordurile internaționale și apoi domnul Nilsson vorbește despre liberalizarea vizelor. Reciprocitatea vizelor. După cum știți, un mecanism revizuit de reciprocitate a fost adoptat de Parlament și de Consiliu în decembrie 2013 această versiune revizuită a mecanismului urmărește să creeze un nivel mai crescut de solidaritate și un răspuns mai rapid la uh, cazuri în care se solicită reciprocitatea. Pe scurt, mecanismul funcționează cam așa. La șase luni, Comisia trebuie fie să adopte un act de implementare care suspendă renunțarea la vize pentru până la șase luni pentru cetățenii unui stat terț care Uh, solicită vize din partea statelor membre în continuare sau Comisia trebuie să adopte un raport în care spune de ce nu a adoptat un astfel de act de implementare și de ce consideră că actul de implementare nu era adecvat la momentul potrivit. La șase luni această raportare trebuie să fie făcută și după 24 de luni cade practic ghilotină pentru că trebuie să fie adoptat de către Comisie un act delegat care suspendă uh, renunțarea la viză pentru țări care continuă să solicite vize din partea statelor membre. Mecanismul funcționează din aprilie anul trecut, când Comisia a publicat o notificare Uh, în ceea ce privește nereciprocitatea vizelor, Comisia a primit notificări din partea a cinci state membre, Bulgaria, Croația, Cipru, Polonia și România, cazul care au legătură cu cinci state terțe diferite, Australia, Brunei, Dar al Salam, Canada, Japonia și Statele Unite din aprilie 2014 au început să curgă cele șase intervale de șase luni, ceea ce a dus la adoptarea unui prim raport în octombrie 2014 și între aprilie 2014 și, între aprilie și octombrie 2014 am creat un cadru al acestor reuniuni tripartite unde sunt implicate statele membre, statele terțe în cauză și uh, Comisia în acest cadru am discutat măsuri pentru îmbunătățirea situației, pentru schimbul de informații cu privire la politicile de vize, pentru a vedea cum putem face ca aceste state să um, ajungă în situația în care să se renunțe la vize. Un prim raport a fost adoptat în octombrie 2014 și după care un alt raport în aprilie 2014. Niciunul dintre statele membre în cauză nu au cerut uh, Comisiei să renunțe la politica de liberalizare a vizelor pentru aceste țări terțe. Ne apropiem de octombrie, e următorul termen limită și cred că ar fi cazul să inventariem situația în ceea ce privește cazurile acestea de nereciprocitate. Vestea bună ar fi că în cazul Bruneiului situația s-a rezolvat, însă vestea proastă este că pentru Canada și Statele Unite situația este în continuare neschimbată și, ca să vorbesc sincer, e destul de puțin probabil ca vreunul din aceste cazuri să se rezolve înainte de aprilie anul viitor, când intervine actul delegat. În ceea ce privește SUA, în legislația lor au niște condiții legale foarte stricte pentru participarea la programul renunțării la vize. Una dintre cele mai importante condiții ar fi um, rata de refuzare a vizelor. În prezent, Statele Unite au stabilit această rată la 3% și cele 5 state membre în cauză, Bulgaria, România, Cipru, Croația și Polonia, sunt departe de acest prag și, sincer, nu cred să poată coborâ sub acest prag înainte de aprilie anul acesta. Pentru Canada lucrurile stau cam la fel, în sensul că canadienii, chiar dacă nu sunt așa stricți în legislația lor, folosesc anumite criterii cantitative printre care se numă, uh, in, poate fi inclusă și ace- sau este inclusă și această, acest nivel de refuzare a vizelor și de încălcare a legislației. Ei fac o medie pe o perioadă de trei ani, canadienii, și statele membre, cele în cauză, pentru care încă mai trebuie vize pentru Canada, în România și Bulgaria, adică trebuie ca pe o medie de 3 ani să fie sub pragul stabilit și, uh, din nou, e puțin probabil că aceste două state membre vor reuși să coboare sub acest prag înainte de aprilie anul viitor. Cam așa stau lucrurile. Probabil că până în aprilie anul viitor Comisia va trebui să acționeze și să adopte actul delegat impunând vize pentru Canada și Statele Unite. Aș vrea de asemenea să vă atrag atenția asupra unei chestiuni și aș vrea să vă încurajez să citiți cele două rapoarte pe care le-am adoptat, unde toate aceste lucruri sunt explicate în detaliu. Aici vorbim despre cerințele de viză impuse de Japonia pentru deținătorii pașapoartelor uh, temporare din România. Am introdus acest lucru în cele două rapoarte pe care le-am menționat și trebuie să vedem dacă asta intră în uh, domeniul de aplicare al mecanismului de reciprocitate revizuit. Am discutat acest lucru cu statele membre în cadrul comisiei relevante din Consiliu, însă având în vedere că Parlamentul European este colegiuitor, am vrea să știm care este punctul de vedere al instituției dumneavoastră înainte să luăm o hotărâre finală dacă avem sau nu de-a face cu o situație care ar trebui să fie acoperită de mecanismul de reciprocitate. Nu să ofer uh, detalii pentru a vă spune uh, de ce suntem de o părere sau de alta, fiindcă nu avem timp, dar aș vrea să atrag atenția comisiei dumneavoastră asupra acestui aspect și aș vrea să vă invit să uh, ne spuneți părerea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Ne-ar interesa și termenele, deși cred că în mare deja ne-ați spus cam despre ce este vorba. Există membrii care doresc să intervină? Nu? Bun. Se pare că nu le prea dăm bătăi de cap astăzi. M-am gândit să dau cuvântul și celorlalți reprezentant al comisiei, dacă dorește să intervină. Cu privire la Columbia și cealaltă țară. Da, dacă sunteți de acord, fac o scurtă prezentare în ceea ce privește Georgia și Ucraina și apoi mm, post-liberalizarea vizelor pentru Balcani. Pentru Georgia, în primul rând, după cum știți, avem un dialog pe viză care a fost lansat în 2012 cu planul de acțiune pentru liberalizarea vizelor, convenit în februarie anul trecut, la care Georgia lucrează și cu monitorizarea și sprijinul din partea Comisiei, al doilea raport de progres a fost publicat în octombrie 2014 și s-a conchis că uh, se putea încheia prima fază, adică Georgia și-a făcut uh, treaba în ceea ce privește cadrul politic legislativ și putem trece la următoarea etapă și anume implementarea. Al treilea raport de progres, care a fost adoptat pe 8 mai 2015, a evaluat implementarea de către Georgia diferitelor jaloane pe care le-am stabilit pe baza informațiilor scrise din partea Georgiei și pe baza concluziilor misiunilor de evaluare la fața locului, care au acoperit mai multe domenii împreună cu experții din statele membre. În concluzie, în raport se spune că progresul Georgiei a fost unul semnificativ și a reflectat un angajament intens al Georgiei de a înregistra progrese în mai multe domenii în care am stabilit jaloane, majoritatea fiind deja realizate. Au fost și um, Uh, aspecte parțial realizate, de exemplu în domeniul azilului, traficului de ființe umane, drogurile și combaterea corupției. În raport se spune de asemenea că vom continua să monitorizăm și să sprijinăm, sprijinim Georgia în acest proces și să publicăm următorul raport până la finele acestui an, ceea ce înseamnă că uh, peste vară am avut o serie de întâlniri cu autoritățile din Georgia pentru a le sprijini la implementarea recomandărilor care urmau să fie îndeplinite. Am um, primit informații din partea Georgiei cu privire la evoluția lucrurilor și vom avea noi misiuni de evaluare în domenii cheie către finele acestei luni. Pe baza concluziilor, vom publica un nou raport înainte de finele acestui an uh, cu privire la starea lucrurilor. Coming to Ukraine, uh, there uh, the dialogue was launched. Trecând la Ucraina, dialogul s-a lansat în 2008 cu planul de acțiune adoptat în 2010. Ucraina este și în a doua etapă a planului de liberalizare a vizelor. Apoi am adoptat al cincilea raport de progres privind Ucraina pe 8 mai 2015. În concluzie, progresele efectuate de Ucraina sunt uh, semnificative. Trebuie să luăm în considerare și circumstanțele speciale cu care se confruntă Ucraina, atât uh, la nivel intern cât și extern. Încurajăm Ucraina să își continue eforturile și reformele. Regăsim o majoritate din um, obiective uh, atinse sau atinse cel puțin uh, parțial, ceea ce ni se pare um, un foarte, o foarte bună bază pentru uh, progres. Um, s-au făcut progrese în drepturile cetățenilor, lupta împotriva traficului de ființe umane, lupta împotriva corupției și în alte domenii. Procesul este similar cu cel pentru Georgia și aici am discutat uh, cu autoritățile ucrainiene peste vară. Uh, misiunile de evaluare au început în această săptămână, vor continua în septembrie și ne așteptăm să publicăm următorul raport deodată cu cel pentru Georgia la, înainte de finalul anului. Ultimul punct din partea mea, referitor la al cincelea raport privind uh, situația post-liberalizarea vizelor în Balcanii de Vest. Deci, în două etape, în 2009 și 2010, s-a ridicat obligația vizelor cu toți, pentru toți cetățenii uh, statelor din Balcanii de Vest, cu excepția Kosovo. Comisia monitorizează situația de atunci împreună cu Frontex și ASO. Câteva observații generale. În primul rând trebuie spus că impactul liberalizării a fost foarte pozitiv Uh, în a uh, încuraja um, călătoriile în rândul cetățenilor. Am să vă pun la curent și referitor la cifrele din anul 2015. Nu voi uh, intra în detaliu privind cifrele din raport, pentru că cifrele evaluează foarte repede. Apoi, acest raport se referă la situația privind cetățenii statelor din Balcanii de Vest. Nu intră în chestiunea fluxurilor de, refugi, de refugiați, cum ar fi sirienii care traversează Balcanii și ajung în uh, Europa. În ceea ce privește cetățenii din Balcanii de Vest, poate fi util să avem o viziune proporțională referitor la ce se întâmplă cu um, refugiați sirieni și așa mai departe. În 2014 am avut o cifră a creșterii uh, solicitărilor de azil uh, din partea celor din uh, Balcanii de Vest, 70.000 de cereri în total. Principalele state membre în care s-au depus cereri au fost în special Germania, Suedia, Franța și Belgia, nu sunt informații noi acestea. În 2015, primele cifre ne arată că uh, există un fenomen de creștere. În primele luni din 2015 suntem deja la 33.000 de mii de cereri. Comparativ cu aceeași perioadă din 2014, este practic mai mult decât dublul. O nouă tendință în acest an este creșterea din um, cererilor din partea uh, Uh, cetățenilor albanezi. Este o nouă etapă, o nouă tendință. Înainte um, cetățenii sârbi erau uh, în majoritate, acum uh, albanezii constituie majoritatea. În ceea ce privește ratele de recunoaștere în statele membre, ele sunt foarte scăzute, câteva procentaje pentru toate naționalitățile um, prevăzute. Deci um, este o tendință îngrijorătoare pe care o monitorizăm uh, cu mare grijă. Să fac câteva recomandări în raport uh, pentru a aborda acest uh, lucru, acest fenomen. Pentru statele din Balcanii de Vest să le încurajăm să își îmbunătățească sistemele de protecție a minorităților, să coopereze mai bine cu statele membre, să-și crească eforturile pentru a investiga traficanții și facilitatorii migrației ilegale, să consolideze drepturile omului și să ducă campanii de informare referitor la drepturile existente în ceea ce privește călătoria în Uniunea Europeană. De asemenea, am adresat recomandări statelor membre pentru a-și îmbunătăți procedurile de azil și pentru a Uh, își consolida cooperarea cu statele din Balcanii de Vest, dar și pentru a face campanii în statele respective. O următoare etapă ar fi adoptarea unei propuneri pentru o listă cu state de origine sigure, um, care ar include și statele din Balcanii de Vest. Mă opresc aici, dar bineînțeles vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări ați avea. Mulțumim! Una dintre întrebările clare și imediate este dacă creșterea cererilor de azil va avea un impact asupra liberalizării vizelor. Aș vrea să îi întreb pe colegi dacă au întrebări de adresat uh, comisiei asupra chestiunilor discutate. Peru, Columbia, aceste acorduri au fost inițiate în iunie bineînțeles trebuie să știm cum stau lucrurile acum, înainte să ne dăm aprobarea, dar pe, al, pe celelalte subiecte, dacă doriți să interveniți. Dacă nu, poate ne spuneți mai mult despre uh, creșterea cerilor de azil și um, liberalizarea vizelor. Și apoi vom încheia acest punct. Da, mulțumesc. Nu e foarte mult de spus. Am continuat discuțiile cu statele membre pe acest uh, subiect. După cum știți, există un mecanism prin care statele membre pot notifica uh, Comisia pentru a um, declanșa acest mecanism, dar deocamdată nu am primit niciun fel de astfel de solicitare. Deci aceasta este situația. Bineînțeles, uh, menținem contactele cu statele membre și ne vom întâlni probabil în toamnă și cu statele din Balcanii de Vest. Aceasta este situația actuală. Vă mulțumim foarte mult pentru contribuție. Bineînțeles, vom urmări și noi îndeaproape situația. Vă rog, referitor la Peru și Columbia. Mulțumesc, domnule președinte. Da, referitor la Peru și Columbia. După cum știți, regulamentul 539 a fost uh, modificat în mai 2014 și asta a dus la o listă pozitivă de 19 țări care includea mai ales uh, micile uh, insule Pacific, din Pacific și Emiratele Arabe Unite și Peru și Columbia. Această modificare a fost adoptată de colegiuitori în mai 2014. Bineînțeles, cu condiția Uh, încheierii unor acorduri de liberalizare a vizelor cu țările respective. Amendamentele obținute uh, de comisie au fost să se negocieze uh, acorduri cu 17 din aceste țări. Peru și Columbia sunt, sunt diferite. Am, prom- am primit așadar mandat de negociere pentru 17 țări și am început uh, Uh, negocierile din toamnă 2014. Multe dintre aceste negocieri au fost încheiate cu succes, foarte rapid, și în acest sens a transmis o scrisoare președintelui Comisiei din partea uh, directorului general în martie 2015, anunțând că negocierile cu aceste țări Lucia, Saint Vincent, Samau, Timor-Leste, Trinidad and Tobago, the United Arab Emirates and Vanuatu had been... Uh, uh... Deci cu toate aceste țări, negocierile au fost încheiate, acordurile finalizate și aveam în vedere aplicarea uh, preliminară a acestor, raporturi de la acestor acorduri de la data semnării. Comisia a fost uh, informată referitor la aceste negocieri și pot să vă spun că între timp toate aceste acorduri au fost semnate și puse în aplicare, bineînțeles cu condiția uh, acordului uh, pe care încă trebuie să-l dea Parlamentul. Peru și Columbia sunt o categorie diferită pentru că au fost adăugate în ultimul moment la propunerea Comisiei sub presiunea unor state membre și a altor uh, părți și adăugarea Peru și uh, Columbia la acest amendament a fost cu condiția ca Comisia să efectueze întâi o um, evaluare. Întâi Comisia trebuia să vadă dacă se respectă criteriile din regulamentul vizelor pentru condițiile prevăzute pentru țările care vor să aibă un regim liberalizat al vizelor. Am avut rapoarte pentru ambele țări în octombrie și concluzia a fost că și dacă există unele probleme, mai ales cu drogurile și criminalitatea organizată, în general se consideră că aceste țări ar putea fi eligibile pentru ridicarea vizelor. S-a obținut mandat de negociere și pentru aceste două țări. Am început negocierile în primăvara acestui an. Asta a dus la inițierea celor două acorduri la, pe marginea sau dată cu um, summitul CELAC din această vară din Bruxelles. Așteptăm uh, acum semnarea formală a acestor acorduri. Comisia săptămâna viitoare va adopta concluziile proiectul de concluzii ale Consiliului uh, pentru aceste țări și pentru cea mai, insulele rămase și apoi Consiliul va trebui să adopte aceste concluzii și acordurile vor intra în vigoare de la data semnării. Atât aveam de spus uh, pe acest subiect, dar bineînțeles, dacă cineva își dorește mai multe detalii, vi le furnizez cu plăcere. Juan Fernando, doreai să intervii. Da, mulțumesc, domnule președinte. Exact pe acest subiect. Aș dori să mă refer la Peru și Columbia. Unii membri ai acestei comisii libe au fost uh, foarte activi când a fost vorba de uh, adăugarea uh, dosarelor Peru și Columbia la acest sistem de liberalizare a vizelor și de atunci nu am mai primit niciun fel de informații. În plus și conform sentinței, hotărârii Curții de Justiție din cazul Mauritius, este clar că Parlamentul European are dreptul să primească informații uh, pe, în mod regulat. Și asta nu numai la cerere, ci și la inițiativa instituțiilor implicate. Și despre asta aș fi vrut să vorbesc. Uh, și anume, aș fi vrut să vă întreb dacă, dacă estimați un calendar uh, al intrării în vigoare al acestei decizii politice luate și sprijinite de această comisie libe. Ambele țări, Columbia, am vrea să știm câte ceva despre impactul pentru Peru și Columbia și despre alte țări care ar putea să solicite același um, statut, mai ales pentru Peru. Aș vrea să știu care este calendarul actual. În iunie la SELAC am înțeles că s-a discutat despre asta și de atunci Comisia nu a raportat uh, Parlamentului uh, nimic. Ideea este că am vrea să fim puși la curent și că am vrea să știm exact care este calendarul de intrare în vigoare. Ați făcut câteva comentarii privind etapele procedurale dar uh, nu ne-ați prezentat uh, un eventual calendar. Și aș vrea să știu care ar fi uh, etapa sau perioada în care considerați că va intra în vigoare acest acord. Președintele, cred că întrebarea dumneavoastră depinde și de cum va acționa Consiliul. Mulțumesc, Marie Cristin, și apoi am să vă dau cuvântul pentru răspuns. Marie Cristin. Da, cred că este foarte important să fim informați în mod regulat pe aceste subiecte. Referitor la cele 17 state membre, am primit în iulie o informare, dacă îmi țin bine minte. Avem un raport pe rol și la momentul respectiv uh, ne-am exprimat regretul pentru faptul că am fost uh, puși în fața faptului împlinit, pentru că acordul este deja pus în uh, aplicare, chiar dacă numai în mod provizoriu, iar acum se adaugă două țări, Peru și Columbia. Deja um, erau 17 țări um, incluse și era destul de mare. Mi s-a părut că se Um, că pe această listă se incluseseră uh, state turistice, apoi uh, Emiratele Arabe Unite și astăzi adăugăm Peru și Columbia. Mă întreb și eu um, care va fi calendarul, dacă vom fi puși în fața faptului împlinit, va fi o negare a dreptului Parlamentului, care mi se pare destul de clară, și apoi, dacă am înțeles uh, corect, Um, o bună motivație pentru progres a fost uh, summitul CELAC. Aș vrea să știu ce s-a întâmplat, astfel încât uh, s-au schimbat lucrurile în urma CELAC și ce a făcut uh, să se accelereze negocierile, mai ales în ceea ce privește traficul de droguri, pentru că nu mi se pare că au evoluat foarte multe lucruri. Mulțumim, Marie Cristin. Am să vă dau cuvântul pentru concluzii știu că a fost un schimb de poziții destul de calm, dar punem aceste puncte pe ordinea de zi pentru că avem, um, ne, trebuie să uh, ne dăm acordul, dar conform articolului 218 trebuie să fim ținuți la curent. Parlamentul trebuie să fie ținut la curent în mod regulat. De aceea parcurgem aceste uh, proceduri. Pentru noi este vital să putem uh, supraveghea activitatea Comisiei. Dacă doriți uh, să răspundeți la întrebările adresate de deputați, uh, vă rog, și apoi închidem dezbaterea. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru întrebări. În ceea ce privește calendarul de aplicare al acordurilor cu Columbia și Peru, Consiliul va adopta concluziile pe 14 septembrie, apoi ele vor fi transmise con uh, Consiliului, unde vor, mm, vor trebui să fie adoptate. În mod normal, cum toată lumea a fost de acord cu privire la ridicarea vizelor pentru aceste două țări, inclusiv Parlamentul European, adoptarea uh, de, din, din partea Consiliului a deciziei de semnare n-ar trebui să fie foarte dificilă deci probabil în octombrie va avea loc acest lucru și apoi va trebui să găsim o dată care convine tuturor pentru a semna aceste acorduri. Pentru că aceste acorduri au fost numai lansate cu ocazia summitului SELAC. Um, Asta înseamnă că negociatorii șefi au căzut de acord asupra textului. Semnătura ar urma să aibă loc înainte de finalul acestui an și apoi s-ar aplica în mod preliminar până la încheierea uh, formală. Bineînțeles, întotdeauna pot apărea mici probleme, dar cam asta se va întâmpla. Știu că directorul general, uh, șeful meu, a venit în fața comisiei și v-a oferit informații privind Peru, Columbia, privind uh, evaluările adoptate de către comisie a informat Comisia privind progresele efectuate în ceea ce privește ridicarea vizelor. În plus, o scrisoare a fost trimisă de către directorul general în această primăvară către comisie, comisia dumneavoastră, deci cred că în principiu ați fost ținut, uh, ținuți la curent. Bineînțeles, doresc să adaug că dacă um, comisia negociază este prerogativul sau nu trebuie să explice acestei comisii neapărat cum evoluează negocierile, ci la finalul lor, bineînțeles, vom ține la curent această comisie. De asta mă și aflu astăzi aici. Bineînțeles, și directorul meu general poate să trimită încă o scrisoare rezumând ceea ce v-am spus astăzi, care sunt etapele cu fiecare țări, astfel încât să fiți la curent. La final, bineînțeles, aș vrea să adaug că suntem întotdeauna bucuroși să venim în fața dumneavoastră și să vă informăm privind um, politicile privind vizele. Cred că ar trebui să avem mai multe discuții pe aceste subiecte importante. Deci, bineînțeles, vă stăm la dispoziție și suntem dispuși să vă trimitem informații în orice moment. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru intervenții. Cred că vom încheia dezbaterea. Mulțumesc uh, tuturor. Încheiem un pic uh, mai devreme în această dimineață. La punctul diverse, dacă aveți ceva. Bun, atunci următoarea reuniune va avea loc pe 14 și pe 15 septembrie. Mulțumesc, ne vedem săptămâna viitoare.